Mes chers collègues, bonjour! Dragi colegi, bună ziua! Ne apucăm de treabă. Adoptarea ordinii de zi. El poate fi adoptat dacă nu sunt uh, obiecțiuni. Procesul verbal al uh, ședinței, ședințelor de pe 21 și 22 ianuarie pot fi aprobate, tot așa dacă nu sunt uh, obiecțiuni. Comunicări din partea președintei, aveți noroc, nu am nimic de comunicat și începem imediat cu grupul de special pentru turism, Tourism Task Force. Dragi colegi, dragi colege, ne apropiem de perioada electorală și ne gândim, bineînțeles, la a face un bilanț dar ne gândim și la viitor, mai ales viitorul în turism. De aceea organizăm astăzi un ultim schimb de vedere aici la grupul de lucru turism din cadrul comisiei noastre transporturi. Dorim să discutăm uh, cele cinci principale realizări în domeniul politicii europene de turism din acești ultimi cinci ani și să vedem un pic și ce se preconizează pentru viitor. Turismul este astăzi uh, o parte integrantă a politicii UE. Să nu uităm uh, faptul că am avut o conferință la înalt nivel privind turismul în 2017 aici la Parlamentul European cu ocazia Zilei Internaționale a Turismului. Iar în 2018, în noiembrie, plenara a cerut includerea unei linii bugetare dedicată turismului în următorul cadru financiar multianual. Comisia noastră uh, are exact uh, acest gen de demers. Astăzi vreau să îi întâmpin aici, uh, în primul rând, pe doamna Ana Atanasopolu, Vă mulțumim pentru prezență. Sunteți directoarea unității turism, uh, industrie creative și emergente de la DG Grow, Comisia Europeană. Ne, mulțumim, ne bucurăm foarte mult de prezența dumneavoastră aici. Apoi uh, avem ca invitat pe domnul Eduardo Santander, bun venit, director executiv al European Travel Commission, ETC. Bineînțeles că invitații noștri ne vor face scurte prezentări alea, mm, în legătură cu acest subiect atât de important pentru noi, turismul. Vreau să vă reamintesc că timpul este limitat la numai șapte minute pentru fiecare. Apoi, după prezentările acestea, voi invita colegii deputați să intre în dezbatere și să adreseze întrebări. Însă, în primul rând, vreau să îi dau cuvântul uh, vicepreședintelui comisiei noastre și președinte al grupului de lucru turism, domnul Uihei, pentru a ne prezenta cât se poate de concret ce s-a mai petrecut în acești ultimi 5 ani. Domnule Uihei, aveți dumneavoastră 10 minute la dispoziție. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves Anna, kedves Eduard! Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, doamnă președinte, Vreau să vă salut uh, pe dumneavoastră, invitații noștri, interlocutori permanenți de altfel ai comisiei noastre, dar și pe toți ceilalți invitați uh, prezenți astăzi aici. Pregătindu-mă pentru ultima ședință a grupului nostru, am încercat să înțeleg uh, care a fost evoluția pe acești ultimi 5 ani și m-am bucurat să constat uh, tot ce a făcut Parlamentul în acest domeniu al turismului în ultimii 5 ani. Mai multe capitole, practic, se pot desprinde aici. Comisia TRAN a contribuit la lucrările legislative ale Parlamentului Am participat așadar la munca legislativă obișnuită și aici trebuie spus totuși că turismul nu este o tematică foarte des discutată în munca noastră legislativă, însă în timpul acestui mandat avut ocazia, în mai multe rânduri, să ne exprimăm, fie că a fost vorba despre pachetul privind vizele, fie că am discutat uh, pe dosare legate de pescuit sau economia colaborativă. În sfârșit, uh, pe diverse dosare și în privința diverselor tematici, uh, putem spune că colegii noștri uh, au, uh, și-au pus amprenta. Însă, poate că rezultatul cel mai satisfăcător îl reprezintă raportul del Monte și Montero. Și, bineînțeles, sunt colegi care au muncit uh, foarte mult pentru a promova aceste obiective ale noastre. Însă, până la urmă, rezultatele nu se văd uh, neapărat uh, în cadrul Comisiei de Specialitate, ci în adevăratul lobby pe care l-am făcut cu toții pentru a promova turismul în ultimii ani. Au existat uh, cinci schimburi de opinie în acest sens, uh, întâlniri informale, ministeriale de-a lungul președințiilor uh, rotative, la care tocmai comisia noastră TRAN a participat și l-am avut printre noi pe comisarul de resort și tocmai ca noutate pot să spun că am reușit să încheiem un uh, acord strategic între președintele Parlamentului și, de pildă, secretarul general al Organizației Mondiale a Turismului. Un uh, parteneriat uh, strategic, de pildă, dar și cu Organizația Mondială de Turism, deci cea mai mare organizație de acest profil din lume. Aceste contacte, aceste evenimente arată cât de important este turismul pentru Parlament și uh, sectorul acesta a apreciat eforturile noastre. Trebuie spus și subliniat că um, în ultimii ani am reușit de asemenea să formalizăm uh, relațiile noastre cu uh, Uh, Comitetul Regiunilor pe această tematică, participând uh, împreună la diverse evenimente și uh, inițiative în acest sens, deci împreună cu Comitetul Regiunilor. Ne-am putea exprima uh, avizele noastre pe marginea celor produse de COR în materie. Și 15 milioane de euro. Aceasta este valoarea proiectelor pentru care noi am uh, oferit uh, sprijinul nostru al Parlamentului European. Este vorba de proiecte foarte importante în domeniul uh, turismului. Și deci o serie întreagă de programe și inițiative izvorâte chiar de aici, de la Parlamentul nostru. Este vorba, de pildă, de uh, Ehm, de fapt, Comisia Europeană ne-a spus că, când vine vorba de proiectele pilot, cele din domeniul turismului au fost foarte bine primite, de înaltă calitate. Deci, putem să spunem astfel că am reușit astfel Uh, și noi să promovăm ceea ce ne doream uh, foarte mult și anume o linie bugetară special uh, dedicată turismului în următorul cadru financiar anual. Parlamentul nostru a organizat o serie de evenimente la care a participat președintele Tajani. Am organizat ziua dedicată turismului, așa, la o scară fără precedent, împreună cu uh, Organizația Mondială a Turismului și cu participarea multor, multor colegi. Aceasta la inițiativa Parlamentului, care de altfel se află și la originea anului uh, internațional al turismului, dar uh, și el uh, pus sub semnul colaborării între Uniunea Europeană și China. Trebuie spus astfel că a avut loc și are loc un schimb de informații zilnic cu aceste organizații care activează în domeniul turismului. Și iată, eu am luat o inițiativă în sensul că, da, avem aici astăzi invitați reprezentanți de la uh, Comisie și de la Comisia pentru Turism, uh, domnul Santander. E bine, cu această ocazie pot spune că, iată, Parlamentul se poate afla la originea unui manifest comun cosemnat de toți actorii din turism și pe care noi, oamenii politici, îi putem, îl putem, la care putem subscrie și uh, care să reprezinte bilanțul nostru pe acești ultimii cinci ani. Uh, iată care sunt aceste realizări am lucrat împreună și este important să subliniem acest lucru. Nu e vorba numai de un simplu document punctual. Trebuie spus că eu, ca vicepreședinte al comisiei uh, acestea, am uh, subscris la această inițiativă și suntem practic uh, în permanent legătură cu reprezentanții cei mai prestigios din acest uh, sector. Bineînțeles că și următorul Parlament European va trebui să continue această uh, relație. În ultimii ani pot să vă spun că am reprezentat Comisia TRAN la 3, în cadrul a 35 de evenimente legate de turism în afara Bruselului și peste 200 de, de, de evenimente legate de turism care au fost găzduite aici la Bruxelles, în domeniul turismului. Deci, vă mulțumesc foarte mult pentru munca aceasta în comun și vreau să uh, vă spun că uh, și uh, președintele Organizației Mondiale a Turismului a trimis o Uh, mică notă de mulțumire tuturora uh, și asta fac și eu. Vă mulțumesc. Mi-aș dori ca să mă întorc în următorul mandat al Parlamentului pentru a putea să continuăm această muncă începută sau desfășurată în acești ultimi cinci ani. Da, toată lumea a înțeles că sunteți uh, candidat la următorul Parlament European. Asta este clar. Acum haideți să vedem experții noștri. Doamna Atana Soplu, aveți cuvântul timp de șapte minute și vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule vicepreședinte Uihei, dragi prieteni, stimați membri ai Parlamentului European, având în vedere natura um, transversală, avem o serie de alte politici care sunt uh, îngemânate cu acestea, piața comună, piața digitală comună, uh, industria, coeziunea, consumul, transport, energie, vize, fiscalitate și așa mai departe. Iată de ce la comisie încercăm să introducem ideea și interesul pentru turism în toate politicile europene, cu ideea de a avea complementaritate și sprijin. Deci există practic o uh, abordare integrată la adresa turismului. În ultimii cinci ani, Comisia a făcut o serie de propuneri pe care le cunoașteți și dumneavoastră, la care ați lucrat, pentru a mobiliza uh, fonduri uh, pentru turism din mai multe fonduri, depindă de la Fondul European Regional. Am avut mai bine de 3,5 miliarde destinate turismului până în 2020. Pe lângă acțiunile orizontale, Comisia Europeană a avut și acțiuni țintite pentru sprijinul turismului. Astăzi mă voi concentra exact pe acest lucru, pe politica de turism europeană. Un domeniu unde Uniunea Europeană are niște competențe limitate și, în general, sprijină și completează acțiunile uh, statelor membre. În general, bugetul apare de la COSME și se ridică la 42 de milioane pe perioada 2014-2019. Pentru aceeași perioadă, Comisia a implementat o serie de proiecte pilot pentru turism, ridicându-se la 11,5 milioane. Mulțumim uh, Parlamentului dumneavoastră și Comisiei uh, dumneavoastră pentru aceste propuneri. Mulțumită angajamentului activ al Comisiei dumneavoastră a Parlamentului, avem o cooperare foarte bună, fructuoasă, cu rezultate pozitive în primul rând, o înțelegere comună a principalelor politici și priorități în acest domeniu pe plan european. La Comisia Europeană ne concentrăm tocmai pe aceste zone prioritare, având în vedere comunicarea privind turismul din 2010, strategia uh, industrială din 2017, pe cum și bazându-ne pe rezoluția Parlamentului dumneavoastră în acest domeniu adoptată în 2015. Avem cinci priorități cheie și pot să merg repede aici. În primul rând, uh, să se îmbunătățească mediul de afaceri pentru și cadru, deci pentru turism, uh, apoi turism inteligent, smart tourism, adică inovare, să ajutăm acest sector pentru a traversa tranziția digitală și economia partajată, sharing economy apoi turism durabil și responsabil, durabilitate, sustenabilitate, folosirea eficientă a resurselor, economia secundară și așa mai departe. În al patrulea rând, ne concentrăm pe uh, calitatea forței de muncă, competențe, deprinderi și calitatea locurilor de muncă și, în sfârșit, probleme legate de concurența internațională. Dorim ca firmele din sectorul turismului europene să poată să iasă pe piața internațională și să promovăm destinația turistică Europa. Acum voi sublinia câteva exemple pe fiecare prioritate pentru a arăta cât de vastă este gama de uh, inițiative în acest sens din ultimii 5 ani. Ce privește condițiile cadru, bineînțeles că investițiile și accesul la fonduri, uh, la finanțări, e foarte important pentru firmele din acest domeniu. Uh, de aceea abia m-am pus la punct un uh, ghid specific disponibil în toate limbile pentru ca cei din acest sector să știe care sunt finanțele la dispoziție în acest domeniu în ce privește COSME. Am sprijinit mai bine de 100 de parteneriate transnaționale în domeniul turismului, uh, unde au fost implicate firme mici și foarte mici din 31 de țări. Asta a însemnat oferte de turism transnaționale în diversele tipuri de turism. Ceea ce privește investițiile inteligente pe platformele respective specializate, opt regiuni uh, europene lucrează împreună pentru a sprijini potențialul de inovație și pentru a avea proiecte privind digitalizarea, big data, precum și siguranța și securitatea în domeniul turismului. A doua prioritate, turismul inteligent, inovare, transformare digitală și economia de platformă. Câteva exemple și aici, dacă îmi permiteți. În primul rând, noi am finanțat pentru prima dată un uh, o rețea transnațională de incubatoare de întreprinderi din mai multe state membre pentru a potența uh, inițiativele din acest domeniu. În 2015 am pus la punctul acea rețea Digital Tourism uh, Network care informează în legătură cu oportunitățile din acest domeniu, iar această rețea se va reuni de încă două ori în acest uh, an. De asemenea, sprijinim uh, pe consolidarea de capacități în domeniul digitalizării pentru IMM-uri. Facem deci webinare pe care deci noi le organizăm. Ele au fost vizualizate de mai bine de 300.000 de antreprenori din domeniul turismului. Și facem de asemenea și seminarii locale. Aceasta s petre- acestea s-au petrecut deja în 5 state membre. De asemenea, ne preocupă tot ce înseamnă economia uh, locațiilor sau închirierilor sezoniere uh, de uh, locuri de cazare. Și dorim să avem abordare constructivă a reglementărilor în acest domeniu. Astfel, avem o serie de reguli aplicabile pe plan european, inițiativă prezentată anul trecut la o conferință de înalt nivel organizată uh, aici la Bruxelles. Comisia continuă dialogul cu părțile interesate pentru a vedea cum evoluează economia colaborativă în acest sector al cazării și suntem atenți la acest fenomen. Și, în sfârșit, tot aici, la turismul inteligent, ne concentrăm pe deci, turismul inteligent, iar uh, Parlamentul dumneavoastră participă la inițiativă numită Uh, capitalele europene uh, ale turismului. Helsinki și Lyon pentru prima dată sunt alese ca și capitale europene ale turismului care au fost selectate aceste orașe din 38, uh, printre 38 de orașe din 19 țări. Pentru anul viitor avem acest concurs deschis. Data limită este 10 mai. Astfel dorim să existe o platformă de orașe europene care să împărtășească uh, experiențele lor și să învețe unele de la celelalte. A treia prioritate, turist durabil și responsabil. Într-adevăr, durabilitatea este relevantă pentru turism, din punct de vedere al mediului, al, din punct de vedere economic și din punct de vedere social, de asemenea. Tocmai de, asea, de aceea, pentru prima dată, dorim să mobilizăm, pentru prima dată în programul COSME, 5 milioane de euro pentru a promova crearea de capacități în, comerțul, în turismul durabil. Asta este în conformitate cu munca noastră de a promova turismul durabil prin instrumente voluntare, cum este ETIS, de exemplu uh, un sistem uh, pentru indicatori ecologici, sau prin EDEN, uh, rețeaua europeană de destinații de excelență, unde, care promovează destinații mai puțin cunoscute. În al patrulea rând, reziliența, ateliere și pentru dezvoltarea competențelor, am creat am făcut un studiu pentru a cartografia lipsa de com- sau li- competențele lipsă în domeniul turismului. Și intenționăm să lucrăm la nivel european uh, pentru dezvoltarea uh, competențelor. Sperăm că rezultatele vor uh, interveni la nivel național la începutul lui 2020. Aș dori să ajung la ultima prioritate, internaționalizare și concurența globală. Într-adevăr, Uniunea Europeană deține 40% din piața globală a turismului, însă cota noastră pe piața mondială scade în fața concurenței globale. Tocmai de aceea ne concentrăm pentru a um, promova Europa, destinația Europa și pentru a ajuta întreprinderile în domeniul turismului, mai ales um, IMM-urile. În ceea ce privește promovarea, um, avem Comisia de turisma a Comisiei uh, s-au alocat uh, aproximativ 12 milioane uh, pentru perioada 2014-2021. O bună parte din acest buget s-a, are ca scop crearea unei noi platforme pentru a se face campanii online și offline în ceea ce priv- pe, um, pentru a promova oferta turistică europeană. Însă acest lucru nu s-ar putea face dacă nu am crea uh, oportunități pentru întreprinderile din turism să uh, acceseze noi pieți. Tocmai de aceea am uh, promovat internațional, internaționalizarea întreprinderilor și finanțăm asta cu, 3,3 milioane de euro. Am uh, organizat evenimente pentru domeniul de afaceri în acest sens. Cu anul turismului UE China am avut o oportunitate excelentă să promovăm ambele eh, dimensiuni, destina, promovarea destinației Europa și internaționalizarea. Primele rezultate sunt destul de pozitive. 7,9% este creșterea eh, numărului de eh, turiști ajunși în Uniunea Europeană în ultimele patru luni ale lui 2018 și, de asemenea, a avut loc o creștere a rezervărilor pentru primul, primele patru luni din 2019. Poate că Comisia Europeană de um, Turism va vorbi uh, mai mult despre asta. În ceea ce uh, privește anul UE China pentru turism, am adus la oaltă peste 1000 de partea Europei și 800 din partea Chinei companii și în uh, total uh, au avut loc peste 150 de inițiative și evenimente la nivel european, național, regional și local. Bineînțeles că uh, toate acestea nu se încheie în 2019. Vom continua să cooperăm cu autoritățile chineze pentru a coopera, pentru a îmbunătăți cooperarea între autorități. Și cu asta ajung la partea de viitor și voi încheia. Cu, privind înspre viitor, vom continua să lucrăm la prioritățile prezentate astăzi. De ce? Vom continua să promovăm turismul în toate politicile europene, provocările turismului european, competitivitatea și durabilitatea, toate acestea sunt dimensiuni orizontale. Această abordare se reflectă în propunerile Comisiei pentru următorul cadru, cadru financiar multianual. Sperăm că aici vom putea acorda sprijin cuprinzător în mai multe uh, instrumente. Orizont Europa, fondurile de coeziune, programul pentru piața unică, programul Europa Creativă și altele. Bineînțeles, negocierile pentru CFM sunt în curs. Sperăm că rezultatul va asigura finanțare suficientă pentru turism. Împreună cu colegii de la Comisia Europeană ne reiterăm uh, angajamentul de a sprijini uh, turismul în viitor. Mulțumim foarte mult, n-aș fi vrut să, nu, n-am vrut să vă uh, uh, întrerup, am să-i dau cuvântul lui Eduardo Santander. Timp de șapte minute. Mulțumesc! Um, am, invita, am acceptat această invitație um, în numele Comisiei uh, de Turism Europeană, dar uh, și uh, pentru a prezenta manifestul pentru turism. Sunt colegi de-ai mei în sală și mă bucur să îi pot reprezenta. De ce un manifest? și mm, de, de ce atâta sprijin din partea membrilor uh, Comisiei? În primul rând, avem nevoie de o voce comună. Suntem o industrie fragmentată, o fragmentare care este văzută ca un dezavantaj. Toată lumea cere în același timp același lucru Ehm, ne, ne spun uh, au, factorii de decizie cum să vă ajutăm pe toți. Dar avem și un obiectiv comun. Credem că realizările reale sunt cele comune și am uh, reușit să ajungem la o voce comună. Aceste cifre sunt foarte bine cunoscute tuturor celor uh, din uh, sală, dar uh, nu obosesc să le repet. Efectele economice uh, și efectele indirecte pentru, uh, ale turismului pentru cetățeni, pentru economie, pentru crearea de locuri de muncă în Europa sunt, uh, nu pot fi subestimate. Deci trebuie să repetăm aceste cifre și asta nu numai în această comisie sau în acest parlament, ci și în viața noastră de zi cu zi, când, cu cei cu discutăm, cu cei cu care discutăm, cu familia, cu prietenii, pentru că mulți consideră că turismul este numai când te duci pe plajă și stai la soare, dar e mult mai mult decât atât. Știm că um, creșterea și locurile de muncă sunt um, obiectivele principale ale Comisiei uh, Juncker și am încercat să ne aliniem cu aceste obiective și în domeniul turismului. Cele opt uh, priorități în continuare valabile sunt competitivitatea, digitalizarea, buna guvernanță, promovarea comună, reducerea sezonalității, competențele și calificările, durabilitatea și conectivitatea transporturilor. Cred că um, discutăm foarte des despre asta, poate chiar lunar, majoritatea priorităților nu sunt discutate suficient, dar facem progrese când am început în 2018, am fost un grup de uh, oameni cu idei nebune și uh, împreună cu un prieten de la Federația uh, de Turism, am, de la o federație de turism, am decis să facem acest lucru și iată sunt, avem 40 de membri acum din toate domeniile din toate domeniile turismului. Sectorul este deci uh, prezent cu o voce comună și există și o disponibilitate de a asculta și de a ghida când este necesar. Structura grupului este una informală, uh, nu suntem asociație sau federație, însă avem o parte a grupului care funcționează și care lucrează, Comitetul de Coordonare, uh, din care fac parte și eu, dar și colegii mei care sunt uh, în sală și care uh, fac um, toată munca în culise. Comisia Europeană de Transport um, sau pentru turism uh, luptă pentru turism și cred că trebuie să mențină acest lucru și în următorul mandat pentru a vă prezenta pe scurt ce am făcut uh, până acum. În uh, La începutul activității noastre uh, era perioada de evangelizare, cum îi spunem noi, ne-am, de promovare, practic. Ne-am întâlnit cu sectorul cultural, deci cu domnul comisar Navracici, văd și colegi de la Europa Nostra, întotdeauna ne-au sprijinit și ne-am uh, bucurat să putem coopera, pentru că o atracție culturală fără turism nu înseamnă nimic și invers. Am avut multe activități, și în acest task force pentru turism am fost foarte activi, am fost foarte activ și Comitetul Regiunilor, pentru că aceștia lucrează la politici regionale și în 2017 am scris o scrisoare deschisă președintelui Juncker împreună cu Parlamentul European și Comitetul Regiunilor privind turismul. De altfel, n-am primit niciodată un răspuns. ce s-a întâmplat în ce am făcut în 2018. Am avut mai multe uh, realizări, o poziție comună privind uh, modern, modernizarea po politicii UE privind uh, vizele pe termen scurt Schengen. Uh, avem nevoie de o schimbare a politicilor uh, de vize pentru a rămâne competitivi. Problema Europei nu este că ne pierdem cota de piață, ci competitivitatea și exact asta se întâmplă. Uh, de asemenea, avem o campanie comună de advocacy pentru un buget crescut pentru turism în CFM-ul uh, următor. Avem nevoie de mai multe uh, fonduri. Din nimic nu poate să iasă nimic. Avem nevoie de mai mulți bani. Toate aceste lucruri nu s-au întâmplat de la sine. Am avut uh, multe persoane care ne-au sprijinit aici. Istvan, dar și Claudia Montero, Isabela de Monte, Doamna Claudia Țapardel nu este, dar uh, și ea um, și mulți uh, care ne-au sprijinit uh, realizări în ultimii ani. Am promovat propunerea privind regulile privind vizele și o propunere a, uh, de a avea o linie bugetară pentru turism durabil de 300 de milioane și le mulțumesc deputaților europeni care au sprijinit acest, uh, această propunere. De asemenea, important este sprijinul uh, instituțional. Nu pot decât să-i mulțumesc colegei mele Atanasopulu pentru sprijinul său, dar și doamnei Corața și uh, Uh, domnului Ortun, unul dintre mentorii manifestului, manifestului pentru turism. Și bineînțeles toți uh, uh, cei implicați în turism la Parlament și la Comisie. Și poate să-l menționez și pe domnul Tajani. Dumnealui, indiferent de grup politic, întotdeauna a sprijinit această um, inițiativă. Ne-a primit săptămâna trecută și am putut să-i transmitem un uh, document cu uh, dezideratele noastre pentru turism uh, pentru următorul mandat. Și bineînțeles, munca nu este încheiată. Încă ne dorim această linie de buget pentru turism. Sperăm că această instituție va rămâne loială principiului de a ne sprijini și mi-aș dori ca mulți dintre prietenii noștri de la Comisia Tran să-și mențină uh, posturile. Din acest punct de vedere, nu pot decât să le urez mult uh, succes celor care candidează din nou. Mulțumim foarte mult, Eduardo. Acum avem aproximativ 17 minute rămase am să îi rog pe colegi să intervină nu mai mult de două minute. Începem cu doamna Monteiro de Aguilar. Vă rog. Muito boa tarde a todos. Permitam-me permitam cumprimentar todos aqueles que intervieram aqui neste. Mulțumesc. Aș vrea în primul rând să-i salut pe toți cei care au participat la acest ultim grup de lucru, Task Force. În special vreau să mulțumesc președintelui Uielin și oratorilor care au intervenit uh, șapte minute sau chiar mai mult și să vă felicit pentru tot ce ați reușit uh, să faceți pentru turism în cursul acestui mandat. E vorba aici de angajamentul celor care au crezut încă de la începutul mandatului în acest sector de activitate. Încă de la început, de câțiva ani, am început să susținem din punct de vedere politic, indiferent de ideologia noastră, am încercat să oferim un nou avânt acestui sector care este atât de important pentru PIB am încercat să creăm noi locuri de muncă, pentru că este un sector de activitate care reprezintă în special IMM-urile, deci am lucrat și pentru acestea. Toată această muncă uh, care a fost prezentată și reamintită aici prin intermediul manifestului sau prin munca realizată la nivelul task force-ului, pot să vă spun că nu a fost deloc ușor la început. Însă am contat pe acțiuni concrete venite din partea Comisiei Europene. De patru ani de zile avem măsuri și acțiuni concrete în acest domeniu în care ne doream să intervenim. Și sper să uh, reușim să facem acest lucru și în mandatul următor și să promovăm în continuare acest sector, mai ales în beneficiul IMM-urilor pentru a avea mai multă susținere pentru ele. Așa cum spunea domnul Santander, e vorba de un sector care are nevoie de susținere, mai ales IMM-urile, o susținere și în ceea ce privește inovarea, digitalizarea, investițiile inteligente, pentru că, practic, viitorul este reprezentant de toate aceste lucruri. Practic, să lucrăm în mod mai inteligent pentru a avea destinații inteligente pe viitor. Și toate acestea au o legătură, așa cum spunea foarte bine și Eduardo, cu transportul. De aceea, la Comisia de Transport și Turism, e bine să punem accentul pe mobilitate, știind foarte bine care este impactul acesteia asupra turismului. Încă o dată vă mulțumesc mult tuturor. Cred că am lucrat bine împreună, am făcut progrese și am reușit și câteva victorii importante și sperăm ca pe viitor, în următorul cadru financiar, să menținem acest avânt pentru turism. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Montero, și acum doamna Iala Sender. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc uh, pentru munca făcută la nivelul acestui task force în mandatul actual. E adevărat că întotdeauna ne dorim mai mult și avem momente în care și vorbesc aici de ce s-a întâmplat la nivelul comisiei, dar nu mă refer la doamna Sopolo care reprezintă un adevărat lider care ne reprezintă la nivelul comisiei, ci mă refer la comisie ca și entitate la nivel general. Poate că aceasta nu a acordat întotdeauna suficientă importanță politică uh, sectorului turismului când știm foarte bine că acest sector de activitate reprezintă în Europa un sector extrem de important, nu doar pentru anumite regiuni bine identificate, ci și la nivel general pentru a promova marca europeană de aceea, cred că ar trebui să facem mai multe investiții în turism și în turismul la nivel intern, nu neapărat extern, pentru a pune capăt uh, prejudecăților care încep să apară. Aș avea două întrebări, în primul rând pentru doamna Atanasopoulou. Vreau să vă întreb dacă în ceea ce privește linia bugetară specifică, pe care bineînțeles și eu mi-o doresc, nu știu dacă Comisia am făcut un calcul pentru a ști câți bani din bugetul european s-ar investi direct în turism pentru a putea face o comparație și a hotărât dacă 300 de milioane, pentru că e o sumă care mie mi se pare mică, deci dacă această sumă este suficientă sau nu. S-a menționat aici și uh, anteriorul EFSI, unde nu existau fonduri suficiente pentru turism, de exemplu. Și, de asemenea, aș vrea să vedem care este inventarul legislativ de până acum, pentru că este o problemă pe care am avut-o, pentru că legislația în orice sector de activitate are efecte imediate și asupra turismului. De aceea avem nevoie de o pregătire prealabilă pentru a ne aștepta la anumite consecințe sau nu. Pentru domnul Santander vreau să știu dacă cele 8 priorități pe care le-ați prezentat dumneavoastră au o ierarhie între ele și, pe de altă parte, care este legătura între ODD-uri și strategia 2030. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnul Kramer, pentru două minute möchte mich auch sehr herzlich bedanken. În primul rând, aș vrea să mulțumesc și eu pentru prezentările făcute și pentru munca pe care ați depus-o în acești 5 ani pentru turism. Știu că e muncă grea, dar um, progresele se fac, chiar dacă sunt încete. Aș vrea să, mă uit în ace- să ne uităm un pic în această comisie. În engleză suntem Comisia pentru Transport and Tourism, însă în germană întotdeauna s-a vorbit despre uh, Fremdenverkehr, un termen uh, mai vechi uh, pentru turism. Deci, uh, vă rog să nu mai uh, să folosiți noul termen de turism, ca să fim și noi internaționali în acest uh, for. Da, văd că mă sprijină toată lumea. Bun. Acum, al doilea punct. Uh, turismul durabil pentru mine ca membru al verzilor este foarte important. Și a fost menționat uh, ECF și turismul, um, um, cicloturismul. Uh, însă cicloturismul în Uniunea Europeană um, are 44 de miliarde, însă croazierele 39 de miliarde. Dacă uh, Uh, se dorește extinderea unui port uh, pentru uh, vasele de croazieră și e nevoie de fonduri, da, nicio problemă. Dacă se vor bani pentru cicloturism, se spune nu, nu, nu avem bani. Un cicloturist cheltuie 35 de euro pe zi fără cazare, unul cu mașina 10, un studiu din Elveția. Deci lucrurile s-au schimbat. Am putut să văd acum 14 zile la Viena cât de tare s-au schimbat lucrurile. Eram într-un motel, într-un hotel, uh, și scria mare, suntem pentru durabilitate, hotel bio și aveau um, și propuneau pentru cei care veniseră cu un um, mod de transport durabil, deci nu cu mașina și nu cu avionul, propuneau o reducere de 10%. Deci, iată, um, Uh, știm că prea mult turism poate ucide turismul. Am văzut că, de exemplu, că în Veneția se gândesc să uh, pună un, să, să ceară bilet pentru vizitarea orașului pentru că sunt, depășești, sunt depășiți de numărul de turiști. Deci, prea mult turism poate ucide turismul. Turismul este bun pentru uh, întreprinderile mici și pentru economia locală și este important să protejăm asta. Încă o dată, Mulțumesc pentru sprijinul de care ne-am bucurat uh, întotdeauna. Merci, Monsieur Kramer. Madame Arnautu, la parole. Mulțumesc, doamna Arnautu. Mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc uh, de asemenea și dumneavoastră pentru intervenții și pentru munca dumneavoastră. În ceea ce privește turismul, uh, constat cu surprindere într-un document de la uh, DG uh, competentă pentru comisie că printre obiectivele principale ale Europei se află și acela de a favoriza cetățenia europeană, pentru că schimburile de turism practic promovează cetățenia europeană și întâlnirea cu ceilalți. Practic am ajuns aici la un fel de proiect federalist. Cred că cetățenia europeană, pe care noi nu o acceptăm, este doar un artificiu juridic. Turiștii care vin din alte continente cunosc Europa grație națiilor din care este alcătuită și nu grație Uniunii Europene. Am fost de asemenea consternată să văd uh, motivul pentru care a fost uh, eliminată candidatura unui oraș maghiar la titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru 2030. Juriul de selecție a considerat, uh, sub pretext idealist, că videoul prezentat făcea propagandă pentru Europa albă și creștină. Incredibil când ar trebui să existe alte teme de preocupare și care ar trebui să mobilizeze atenția puterilor publice și a liderilor europeni. Locurile de muncă, de exemplu, lipsa de locuri de muncă în uh, sectorul Horeca, care este o adevărată problemă, și anumite sindicate uh, doresc să angajeze mai ușor migranți mai ales uh, dacă Uniunea Europeană multiplică programele de integrare a acestora. În al doilea rând, securitatea, siguranța turiștilor. Este de multe ori pusă în pericol. Puterea de cumpărare în al treilea rând, în special a clasei de mijloc, care este foarte afectată. În al patrulea rând, politicile de austeritate, care nu întotdeauna au fost bine fundate. Am văzut uh, că uh, guvernul elen uh, folosește practic siturile antice. Uh, în al cincilea rând, fluxul masiv de turism în unele uh, țări vor provoca probleme. Turismul de masă poate deveni un adevărat flagel și mă gândesc aici la poluarea fonică, la croaziere și la tot felul de alte probleme legate de atitudini incivile. În al șaselea rând, problema localurilor, care duc la înmulțirea în capitale a buticurilor cu produse foarte ieftine produse în Asia, în timp ce artizanii noștri au de suferit și trebuie să-și închidă magazinele uh, pentru că prețul imobiliar a devenit uh, prohibitiv. Iată câteva comentarii pe care doream să le aduc aici. Mulțumesc! Doamna Del Monte. Un Mulțumesc. Eu aș vrea să fiu un pic mai constructivă acum. Vorbim despre un sector economic uh, important aici. Um, practic, al treilea sector economic a pondere în Europa și Comisia, pe bună dreptate, s-a exprimat uh, Ehm, și mi se pare ridicol să începem o gălceavă acum. Într-adevăr, turismul este un atu important. De aceea Europa trebuie să rămână prima destinație europeană. Trebuie ca zborurile directe să fie promovate, de asemenea tot ce înseamnă cazarea să fie îmbunătățite, dar și persoanele care se ocupă în acest sector economia colaborativă. Acum vreau să întreb Comisia dacă au făcut un studiu în acest sens, pe marginea acestui sector al economiei eh, colaborative, unde nu cred că se profită de toate ocaziile așa cum ar trebui să se întâmple. Eh, și mă refer, bineînțeles, la tot ce înseamnă cazarea Bineînțeles că economia aceasta a turismului ar trebui să fie una care să vizeze și uh, un caracter autentic al uh, locurilor vizitate, iar uh, modul în care se face cazarea astăzi nu prea contribuie la așa ceva. Ar trebui de asemenea, bineînțeles, e nevoie de o creștere a capacităților Uh, și a competențelor uh, personalului din acest domeniu, de asemenea să se promoveze acel numit uh, turism de nișă special. Vreau să întreb pe Eduardo astfel dacă poate să ne spună eventual pe viitor cam ce se poate preconiza în acest domeniu și mai ales în ce privește diferitele tipuri de turism posibile Vreau să spun, uh, pe de altă parte, că având în vedere scrisoarea trimisă lui Juncker, mă alătur celor spuse aici, pentru că și noi, la rândul nostru, am primit o astfel de scrisoare a președintelui Comisiei Europene, n-am primit niciun răspuns, este inacceptabil. Suntem parlamentari, n-am primit niciun răspuns și nu mi se pare normal uh, să fim tratați astfel. Uh, și cred că și statele membre trebuie să intervină aici pentru că nu e vorba numai de competențe europene, ci și de o implicare uh, plină a tuturor statelor membre ca să se evite fragmentarea. Vreau să mulțumesc astfel președintelui Ișvan și tuturor raportorilor pentru intervențiile lor, pentru activitățile lor. Uh, în sfârșit, îmi doresc ca în uh, următorul mandat să nu mai avem task force, pur și simplu, ci o subcomisie, ca astfel de mesele noastre să fie încă și mai constructive și incisive. Mulțumesc foarte mult, doamna Del Monte. Domnul Van den Kamp, aveți două minute, vă rog. I will speak Dutch. Voi vorbi în olandeză. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și mulțumesc și invitațiilor noștri pentru această muncă atât de importantă în domeniul turismului. Aș avea trei întrebări sau mai degrabă comentarii. În primul rând, în ceea ce privește vizele. Problema vizelor, vreau să vă întreb, s-a rezolvat sau nu? Pentru că dacă, de exemplu, fii din uh, Ucraina în Europa, poți să călătorești prin toată Uniunea Europeană ca și turist. În al doilea rând, o a doua întrebare. Câteodată constatăm că există un exces de turism. Orașe precum uh, Barcelona, Veneția, Amsterdam, uh, care sunt prea pline de turiști, și ce putem face pentru a soluționa această problemă. Populația de acolo uh, s-a săturat de atâta turism. În al treilea rând, în ceea ce privește condițiile de muncă, turismul nu are o, o faimă prea bună ca uh, uh, ofertă de locuri de muncă de calitate. De multe ori se angajează persoane tinere, frumoase, dar uh, carisma este foarte bună, însă și condițiile de muncă decente și de calitate trebuie să fie avute în vedere. Și nu e vorba aici doar de publicitate pentru grupul S și D. Mulțumesc foarte mult, domnule Van de Camp și acum uh, ne întoarcem foarte rapid la experții noștri. Nu avem însă foarte mult timp la dispoziție pentru că suntem deja în întârziere. 5 minute, știu că este puțin, dar uh, dacă putem face o prezentare generală pentru uh, întrebările puse, ar fi nemaipomenit. Mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea pusă de doamna Ayala, cifrele din bugetul european cheltuite pentru turism, uh, noi am făcut uh, un calcul pentru a vedea cum s-a cheltuit uh, bugetul COSME uh, pe turism și am putea face astfel de calcule. Întrebarea doamnei de Monte, economia colaborativă și dacă s-a făcut un studiu de impact. Vreau să vă spun că s-au început deja mai multe studii pentru diverse sectoare de activitate în ceea ce privește economia colaborativă, inclusiv șederea pe termen scurt și uh, un studiu uh, Uh, mai larg pentru a vedea care este mărimea acestei economii. De asemenea, în Eurobarometru se vede care este percepția cetățenilor europeni față de această economie. Este un fenomen care evoluează, îl urmărim îndeaproape și dorim să vedem cum putem identifica studii țintite pentru a vedea impactul acestei economii colaborative asupra șederilor pe termen scurt. Ultimele trei întrebări ale domnului Van den Kamp. Pentru vize, vreau să vă reamintesc că la nivelul Comisiei s-a propus uh, propunerea de reformare a codului vizelor pentru UE. Sunt îmbunătățiri de făcut, cum ar fi, de exemplu, echilibru între cerințele de securitate, de siguranță și nevoia de a promova fluxurile de turism, și noile sosiri în UE. În ceea ce privește celălalt tip de turism, excesul de turism, e clar că există aici un dezechilibru, trebuie văzute care sunt sursele acestuia și Comisia Europeană ar trebui să aibă un buget specific pentru a face studii mai specifice. Este un fenomen local de multe ori și aceste discuții se pot face mână-mână cu autoritățile locale, regionale și naționale. Ultima întrebare legată de condițiile de muncă. Într-adevăr, uh, atractivitatea acestor profesii în domeniul turismului este o adevărată problemă. De asemenea, uh, competențele necesare avem studii încă din 2015. În cadrul blueprint-ului am avut 5 milioane de euro mobilizate în Erasmus Plus pentru a lucra pe tema dezvoltării și promovării capacităților. Pentru aceste profesii, iar după aceea uh, autoritățile naționale și locale sunt cele care au de beneficiat de pe urma acestor capacități promovate. Pot să spun că în ultimii 5 ani am reușit să creăm și o secție separată uh, pentru turism în cadrul EURES, uh, care este portalul european pentru mobilitatea locurilor de muncă. Deci încercăm să rezolvăm această problemă a calificărilor profesionale și a condițiilor de muncă în măsura posibilului, dacă ținem cont și de competențele noastre în acest domeniu care sunt limitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnule Santander, vă rog. Voi hablar în spaniol. Am să vorbesc în limba lui Cervantes în spaniolă pentru a răspunde în primul rând doamnei Ayala Sender. ODD-urile sunt uh, reflectate în prioritățile noastre încă de la început uh, când am redactat manifestul, am luat legătura cu OMC, uh, Organizația Mondială a Turismului și avem o prioritate în acest manifest care se referă la ODD-uri. Însă e clar că trebuie să insistăm și mai mult pentru ca aceste obiective să fie într-adevăr atinse. A doua întrebare referitoare la prioritățile de viitor și care vor fi mai importante pentru noi. În special uh, ne dorim mai multă guvernanță și în ceea ce privește concurența și calificări. Președinta, vă rog să purtați toate discuțiile în afara sălii. Avem nevoie de un pic de liniște pentru ca experții să răspundă la întrebările colegilor. Vă rog. După cum spuneam, uh, guvernanța și competența și calificările, pentru că acestea vor avea un rol important uh, în turismul pe viitor și în cadrul politicilor. Cu cât uh, tinerii vor cunoaște mai bine avantajele prezentate de turism, cu cât vor călători mai mult, cu atât vor fi persoane mai bune. Um... Domnule Kramer, în, linia lui, în limba lui Goethe, vă mulțumesc pentru sprijin durabilitatea în mod logic devine, rămâne o prioritate pentru inițiativa manifest, noastră referitoare la manifest. Pentru că fără sustenabilitate nu există viitor nici pentru noi, nici pentru copiii noștri. Eh, în italiano, eh, la, l'ospite e due cosa în uh, limba italiană, oaspetele este, de fapt, și cel care uh, este primit și cel care primește. Să nu uităm uh, acest aspect, pentru că, într-adevăr, gazda este persoana care face un efort pentru a primi, dar și care poate deveni, la rândul său, un astfel de oaspete. Și să nu uităm uh, care este viitorul turismului. El vine din uh, Asia, din China. Poate că încă nu suntem gata pentru a, acest influx de turiști uh, chinezi, iar pentru domnul Van den Kamp îmi pare rău că nu vorbesc totuși limba olandeză. And I'm the only thing that I can say that the internationalization Singurul lucru pe care pot să-l spun este că procesul de internaționalizare este rezultatul competitivității în Europa și aici Comisia s-a descurcat foarte bine, aproape ne-am atins obiectivele. Mai avem uh, câteva elemente de rezolvat la regulamentul vizelor, dar cred că s-au făcut multe progrese în ultimii ani și putem fi mândri de asta. Și, în ultimul rând, pentru uh, prima intervenție, pentru Claudia, Cred că nu trebuie să uităm faptul că 85% din uh, sectorul turismului în Europa sunt reprezentați de IMM-uri, de microafaceri. Și e important să avem o voce și pentru acest sector, pentru cei care nu ajung până la marile companii, toate acestea sunt foarte importante pentru noi și multe din asociațiile pe care le reprezentăm aici reprezintă aceste asociații, aceste întreprinderi mici și mijlocii. Mulțumesc! Mulțumim acum experților noștri care în timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție au răspuns la întrebările noastre cu un obiectiv foarte clar, acela de a deveni prima destinație mondială și acum trebuie să ne asigurăm uh, că turismul nu va distruge uh, teritoriile și că populațiile locale vor fi și ele respectate, că se respectă viața localnicilor. Turismul, pe de altă parte, trebuie să fie o pârghie de acțiune pentru dezvoltarea teritoriilor noastre. Este un instrument excelent uh, pentru a deveni și mai importanți la nivel internațional, dar să facă față provocărilor printr-un turism durabil, pentru că încălzirea uh, climei este în curs. Mulțumim încă o dată și vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții, doamnă Atanasopulu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 Ne continuăm lucrările, însă înainte de a face asta vreau să vă spun că toate deciziile de la coordonatori, inclusiv acest document, v-au fost transmise și dacă nu avem reacții, toate acestea vor fi considerate adoptate. Practic, acum vom face un vot de încercare ca să vedem dacă avem Gvorumul întrunit. Vă rog frumos, încerc, votați acum cu cartelele de vot ca să vedem dacă avem acest gvorum. Je ferme le vot. Tout est non. Et... Da, am închis votul și totul este în regulă. Începem. Primul vot un vot foarte important, de altfel, și mult așteptat, mai ales de către cetățenii noștri europeni, propunerea de directivă care pune capăt schimbării de ore sezoniere și care abrogă directiva 2084. Începem, doamnă Ulfsgog, cu raportul dumneavoastră, unde sunteți, și asta și facem. Începem cu patru amendamente identice pentru, Nu, nu, nu e vot cu apel nominal. A fost solicitat asta. Bun, să nu mai pierdem timpul. Am deschis votul atunci. respinse. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRA 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AGRI 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum direct la amendamentul 40, identic cu MV3 pentru împotrivă abțineri adoptate. Imco și Peti devin caduce. Agri 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 43 pentru împotrivă abțineri nu e clar. Da, domnule Kramer, ne ajutați foarte mult și o să verificăm. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Acum trecem direct la NV4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV5. Nu. Aia la, doamna Maia la Sender, vreți să verificăm? Atunci la NV5 veri, nu, mv 4 mai întâi verificăm. Votul s-a închis și se adoptă. mv 5 pentru împotriva abțineri. Domnule Van den Kamp, da? Vă rog, concentrare. Se adoptă. mv 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum direct la 49, amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. I3, 8, da, domnul Van de Kamp dorește să verificăm 49. Am deschis votul. Nu-l mai deranjați pe colegul dumneavoastră de bancă, domnule Vandenkamp. Haideți, votăm la 49. Votul s-a închis. Da, respins, așa cum am și spus. ITRE 8. Pentru împotrivă, abțineri respins. 51 pentru, împotriva, abțineri respins. ITRE 9 pentru, împotriva abțineri și se adoptă. Jurii 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Supunem la vot întregul text. Am deschis votul și acum am închis votul. 23 pentru, 11 împotrivă, 0 abțineri. Raportul este adoptat. Iată, aceasta este poziția Parlamentului. Bravo! Continuăm acum cu un raport excepțional ce privește propunerea de decizie a Parlamentului și a Consiliului în ce privește modificarea directivei 9654 a Consiliului cât privește datele fixate pentru punerea în aplicare a regulilor speciale pentru lungimea maximă a cabinelor care îmbunătățesc uh, aerodinamicitatea, performanța energetică și siguranța acestor cabine. Da, n-am făcut eu titlul acesta foarte lung, dar totuși eu sunt raportor. Da, supunem la vot. Vot cu apel nominal pentru că negocierile s-au petrecut deja. Acum închid votul. Și raportul meu este foarte, foarte bine adoptat, cu unanimitate protocolul privind eh, modificând acordul Uniunea Europeană-China pe transportul maritim pentru a ține cont de aderarea Croației la Uniunea Europeană. Raportul domnului Asis îl supun imediat la vot. Domnule Asis, bună ziua! Sunteți bine, da? Acum să știți că vă, pun, vă supun eh, votul, eh, raportul la vot. Vot cu apel nominal. Am deschis votul și la fel, același rezultat. Bun. Continuăm cu directiva 2008 a Parlamentului și a Consiliului în ce privește gestionarea securității infrastructurilor rutiere. Doamna Aiuto are acest raport și uh, deschid votul. Votul s-a închis. Și acesta este adoptat cu mare majoritate a voturilor. Apoi, ghișeul unic maritim european. Doamna Clun, raportul dumneavoastră îl supun la vot. Pentru acord final, am deschis votul. très largement adopté. Adoptat și acesta, uh, acest raport al doamnei Clun. Doamna Clun, doriți să spuneți ceva? Doamna Clun? Mulțumesc, mulțumesc că ați adoptat acest uh, raport și mulțumesc și dumneavoastră. Uh, foarte bine mecanismul de interconectare Europa Europei uh, și retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eu sunt raportor și deschid imediat votul. Votul s-a închis acum. Nu, nu e neapărat ce ține de stilul stalinist, totuși, domnule Van Uh, Vedeți cum anticipez eu lucrurile. Continuăm. Nivelul minim de formare a marinarilor, a marinarilor raportorul lui Riche, raportul lui Riche, deschid votul, de vot electronic. Am închis votul. 32 la 1 da, se adoptă și acesta cu mare, mare majoritate. Trecem la garantarea unei conectivități eh, aeriene de bază, odată cu Brexitul, raportul domnului Telicca, am deschis votul. Votul s-a închis și acesta este adoptat cu o foarte mare majoritate. Apoi, conectivitatea transportului de mărfuri în transportul rutier, așadar, în vederea Brexitului, transportul doamnei Del Monte, am deschis votul. Votul s-a închis și acesta este foarte bine adoptat. Felicitări și dumneavoastră, doamnă Del Monte. Și nu mai avem voturi. Vă mulțumesc foarte mult. Am încheiat cu voturile. Trecem la următorul punct. A, nu, stați așa, mai avem puțin timp. Facem o pauză de 10 minute cu permisiunea dumneavoastră. Ne întoarcem discutând proiectul de act delegat în ce privește specificațiile pentru sistemele de transport inteligente cooperativ. Raportul doamnei Ghezine Meisner, 10 minute pauză.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

Mes chers collègues, nous allons reprendre. Dragi colegi, ne continuăm uh, lucrările cu voia dumneavoastră. Dragi colaboratori și asistenți, nu uitați că reîncepem lucrările noastre. Trecem la punctul 14, examinarea proiectului de act delegat în ce privește specificațiile. Doamna președinte, se ne-am întors la treabă. Dacă doriți să continuați să discutați, vă rog să o faceți în afara sălii. Vă mulțumesc foarte mult și deci, la punctul 14 vom examina proiectul de act legat ce privește specificațiile pentru sistemele de transport inteligent. Comisia Europeană va adopta în curând un act delegat în acest sens privind aceste sisteme de transport inteligente cooperative CITS. Parlamentul European s-a exprimat deja asupra acestui subiect cu ocazia raportului din propria inițiativă a domnului Uihei privind strategia europeană pentru aceste CITS și urmare a dezbaterii noastre din 29 ianuarie, mai mulți membri ai comisiei noastre au adresat uh, întrebări comisiei. Europene. Comisia a dat răspuns în scris. Toată lumea a primit răspunsul Comisiei, așadar, vinerea trecută. Aș vrea să subliniez aici importanța acestui exercițiu de, de scrutinii, de examinare. Parlamentul are dreptul de a fi informat cât privește conținutul actelor delegate pentru a-și putea exercita pe deplin puterile sale de control al legislației secundare și astfel dispune de două perioade, două luni uh, de zile pentru a putea eventual obiecta. Și sper că Comisia va putea să dea informații cât se poate de clare în legătură cu acest subiect și că ne va preciza momentul în care actul delegat respectiv va fi adoptat în mod oficial și transmis nouă Parlamentului. În primul rând dau cuvântul uh, Comisiei Europene, doamnei Claire Depre, care ne onorează cu prezența sa astăzi. Și apoi am să dau cuvântul doamnei uh, raportor, raportor doamna Ghezine Meissner, după care vom putea discuta. Doamna Depre, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați deputați, vreau să vă mulțumesc pentru că avem timp pentru a discuta împreună acest dosar atât de important. Este vorba de sisteme cooperative inteligente de transport și asta în momentul în care ne pregătim să legiferăm. În ianuarie am avut uh, un schimb de vedere în acest sens și acesta a arătat că subiectul este unul foarte interesant pentru noi toți și mă bucur de asta. Este foarte clar că în continuare lucrurile trebuie să fie lămurite, clarificate, de aceea și solicitat în scris o serie de informații în scris, asta uh, am și făcut săptămâna trecută, da, cu oarecare întârziere și ne scuzăm pentru ea. Sperăm că dezbaterea de astăzi va continua acest exercițiu de clarificare și de înțelegere a acestui subiect și bineînțeles că dacă mai sunt alte întrebări, uh, suntem gata să dialogăm și acum și mai încolo. Am uh, pregătit uh, un scurt set de slide-uri PowerPoint pentru a încerca să vă arătăm un pic contextul și importanța subiectului. Noi am fost foarte activi în acest sens. A, poate nu e surprinzător faptul că, de fapt, nu funcționează prezentarea. A, bun. Bun. Există o legătură foarte strânsă între acest subiect și agenda privind uh, siguranța rutieră. În graficul acesta vedeți care este evoluția ce privește accidentele mortale eh, rutiere pe plan european și știți foarte bine că în Europa avem o întreagă agendă de reducere a accidentelor mortale rutiere și de sporirea siguranței rutiere și în ultimii ani eh, suntem într-o situație de stagnare în acest sens. Deci nu s-au făcut mari îmbunătățiri când vine vorba de siguranța pe drumurile noastre. Nu vorbesc apoi despre rănirile grave. Aici cifrele au crescut de 5 ori. Și probabil că nu este întâmplător faptul că deci comisia a fost foarte activă pe acest uh, subiect al siguranței rutiere. Am prezentat măsuri și al treilea pachet de mobilitate uh, este ceea ce încercăm și cu această inițiativă Uh, uh, o parte dintre colegii foarte activi din această comisie au și propus o serie de măsuri cât se poate de concrete pentru sporirea siguranței drumurilor, uh, siguranței vehiculelor și a modului în care, în general, interacționează vehiculele între ele și acestea cu infrastructura rutieră. Deci, ce ITS fac parte din soluția care a fost identificată la aceste probleme. Și în concluzie v-aș spune că există multe modalități de a aborda siguranța rutieră în mod pasiv, în mod activ, însă noi punem accentul acum pe uh, siguranța rutieră cooperativă, ceva ce încă n-a mai fost uh, până acum încercat. Acum obiectul ce conține acest act delegat, vreau să vă spun că toată această inițiativă cu CITS, comunicarea între vehicole, infrastructură și cetățeni, uh, intră în, în uh, contextul mai larg al uh, vehiculelor inteligente, conectate. Doamna Jensen, care este aici în sală, înțelege acest lucru. Ce ne dorim? cu aceste măsuri pe care le preconizăm. În primul rând, dorim să existe certitudine juridică pentru investitori și pentru primii utilizatori. De asemenea, dorim o siguranță rutieră maximă pe drumurile noastre și în trafic. Iar eficiența acestor uh, măsuri va fi maximă dacă toată lumea va interacționa cu toată lumea și principal participanții la trafic. Despre asta e vorba și cu acest agregat ne dorim să se petreacă așa lucrurile. De asemenea, dorim ca această comunicare să fie una de încredere sau care să stimuleze încrederea între participanții la trafic și în regulament apar o serie de prevederi care să favorizeze aceste lucruri și deci și siguranța și securitatea. Ne dorim, bineînțeles, o desfășurare pe teren a acestor servicii și ITS armonizată. Cu cât mai repede intervine ea, cu atât mai bine. Și, în sfârșit, cu acest act delegat, noi creăm condițiile necesare pentru uh, desfășurarea pe teren la scară largă a acestor tehnologii, lucruri fără precedent și lucruri care vor favoriza competitivitatea acestui sector industrial în Europa. În ce mod procedăm? Practic, stabilim o bază de plecare pentru aceste uh, servicii și dorim să știm uh, ce se preconizează? De pe această bază se poate merge mai departe. Iată de ce ne așteptăm să existe o serie întreagă de modificări ulterioare ale uh, regulamentului prin actele legate. De pildă, adăugarea de servicii, cât mai multe posibile. Am început cu un set foarte limitat de servicii. Acestea uh, vor fi însoțite de altele în continuare. Apoi, dorim ca cu toate părțile inter- interesate să uh, adăugăm aceste noi servicii la lista respectivă. Bineînțeles că ne interesează și uh, favorizarea mobilității uh, șoferilor cu aceste CITS. Nu e vorba mai de servicii, ci despre tehnologie. Dorim, bineînțeles, să profităm de rețeaua actuală și de acoperirea ei să o îmbunătățim cu tehnologii și să evolueze aceste lucruri în viitor. Pe de altă parte, ne dorim o compatibilitate cu această uh, bază de plecare. Ne dorim ca toată lumea să poată să dialogueze cu toată lumea. De deci, încă o dată, certitudine juridică, o desfășurare la o scară cuprinzătoare și continuitate a serviciilor, printre altele. Următorul, următoarea planșă. La ultimul schimb de opinii ați uh, solicitat mai multe informații despre această tehnologie. Bineînțeles că ne axăm foarte mult pe interoperabilitate. Aceasta a fost și scopul, sau unul dintre scopurile directivei și actului delegat. Tehnologiile acestea sunt complementare și ce vedeți pe ecran acum v-a, trimis, v-a fost trimis și înscris acum câteva zile. Sper că acest tabel vă va ajuta să înțelegeți mai bine faptul că actul delegat nu intră nu are nicio legătură cu 3, 4, 5G și cu alte rețele care vor mai apărea ci uh, avem uh, o altă abordare. Deci, de fapt, extindem gama de tehnologii existente și nu intrăm pe teritoriul celorlalte tehnologii menționate. Acum, uh, protecția datelor pe care ați menționat-o la discuția noastră de data trecută, vreau să vă spun că noi nu avem un temei juridic în sensul protecției datelor în acest text. GDPR-ul este, bineînțeles, textul de referință și cadrul de referință pentru procesarea datelor personale și sunt lucruri care trebuie luate a la letră. În actul delegat se, se preconizează anonimizarea datelor, deci ele uh, sunt mai puțin supuse riscului de a fi folosite în mod greșit. Am discutat cu colegii de la DG Jus, de la Autoritatea Europeană de Profil și așa mai departe și continuăm să discutăm cu aceștia în mod oficial pentru a uh, aborda aceste aspecte. Now, I want to report back a bit on some of the elements you have been Uh, aș vrea să revin la câteva elemente pe care le-ați menționat la ultimul nostru schimb de opinii. Și aș vrea să fac unele clarificări care ni s-au părut necesare pentru acest act. În primul rând, unii dintre dumneavoastră ați reacționat în ceea ce privește compoziția grupului de experți. Din acest punct de vedere, aș vrea să vă spun că nu a fost și nu este uh, intenția noastră uh, ca lucrurile să fie neclare. Am, în, în textul actual am clarificat lucrurile astfel încât să nu existe neînțelegeri. Apoi, în ceea ce privește capacitatea de a face față viitorului uh, și clauza de revizuire acestui act. Ați menționat câteva elemente privind relația între actul delegat și evoluțiile în domeniul 5G. Ce vreau să subliniez este că întotdeauna existase o clauză de revizuire în text pentru a se putea facilita adaptarea la noi tehnologii. Adăugăm mai multe detalii în ceea ce privește acest element. În ceea ce privește securitatea, am clarificat interacțiunea între acest această măsură și prevederile de securitate din acest act și alte acte normative privind securitatea cibernetică. Asta, ne, asta clarifică faptul că există cadre juridice diferite care se completează reciproc și au același obiectiv. Voi încheia uh, cu câteva ultime cuvinte vedem în Uniunea Europeană un angajament puternic pentru a se continua cu um, lansarea masivă a acestor sisteme CITS. Și cu asta revin la prima mea idee, uh, siguranța rutieră. Tocmai de aceea este atât de mare nevoie de acest act delegat acum. Sper că clarificările transmise în scris și cele de astăzi vă vor permite să înțelegeți mai bine uh, um, care este miza acestui act delegat. Suntem aici pentru a vă oferi orice fel de informații suplimentare necesare și pentru a-i răspunde doamnei Deli privind uh, calendarul. Actul delegat va veni pe 13 martie, odată ce vor fi uh, disponibile uh, toate traducerile. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup, Madame Depré. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Depré, pentru aceste explicații. Am să dau cuvântul raportoarei, doamnei Ghezine Meissner. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezentare și nu numai pentru prezentarea de astăzi, ci și pentru informațiile atât de detaliate pe care le-am primit. Ne-ați trimis uh, o cantitate bună de informații. Mi-aș fi dorit să vină mai devreme, dar oricum am avut timp să mă uit peste ele. Data trecută am spus deja că sprijin acest act delegat și îmi mențin uh, poziția. O spun de la bun început. Cred că data trecută au fost multe argumente, contraargumente din partea colegilor și rețineri uh, și le-am luat în serios. Am discutat cu multă lume, am citit foarte mult pe subiect și din punctul meu de vedere comisia face uh, ceea ce i-am cerut noi să facă. Am avut acest uh, raport din proprie inițiativă a domnului Ueli, uh, în care spuneam că vrem să promovăm uh, evoluția tehnologiei pe șosea și din punctul meu de vedere trebuie acum să vedem cum putem îmbunătăți siguranța rutieră. Eu sunt convinsă că Comisia merge pe calea cea bună când spune că prin actul delegat uh, se, util, se ajunge la utilizarea tehnologiei care acum este la maturitate, 5G. 5G este dorit de foarte mulți, dar încă nu este gata pentru utilizare. Mulți spun că va fi la sfârșitul anului. Dacă așteptăm până la sfârșitul anului, până la, când vom avea noul parlament, pierdem mult timp și riscăm ca siguranța rut rutieră care ar putea fi îmbunătățită de acum să nu fie îmbunătățită acum, ci mai târziu eventual. Uh, cred că trebuie să asigurăm uh, neutralitatea, neutralitatea tehnologică dacă, și dacă avem două tehnologii, dintre care una e disponibilă și cealaltă nu, eu cred că e o alegere bună să alegem pe cea care este disponibilă. Apoi, compatibilitatea. M-am uitat peste detaliile tehnice acum, Uh, dacă s-ar transmite semnalele deodată de 5G uh, și uh, celelalte, ar exista o diferență de timp și se lucrează tocmai acum la eliminarea acestui decalaj. Am vorbit cu oameni de știință care încearcă să găsească soluții aici. Eu sunt convinsă cu progresul tehnologiei că în momentul în care vom, mai avea, vom avea și 5G, uh, care va fi inclus în sistemul actual, e bine, până atunci vom avea oricum posibilitatea de a uh, exista o comunicare între cele două sisteme. Uh, pentru mine, această clauză de revizuire înseamnă că odată ce avem noua tehnologie vrem să o și folosim. Din punctul meu de vedere nici nu se poate să facem altfel decât așa. Progresul tehnologic este fascinant pentru mine și atât de rapid încât uh, îmi permit să spun că nici nu știm în trei ani ce va fi gata să fie pus pe piață. Dacă încercăm să includem de acum tot, nu putem. Putem numai să spunem că începem cu ce avem acum și prevedem lucrurile în așa fel încât uh, ceea ce, ce va veni și va fi mai bun să poată fi uh, inclus mi se pare abordarea corectă. Tocmai de aceea aș fi pentru sprijinirea acestui act delegat. Vom avea textul final pe, 15, pe data de 15, vom avea timp o lună ca Parlament să reacționăm, uh, dar uh, eu sunt pentru uh, a sprijini acest act. Și bineînțeles aștept și comentariile colegilor, pentru că mi închipui că nu toți sunt de acord cu mine. Știu că există interese economice și preferințe regionale, dar eu încerc să am o perspectivă europeană și dacă ne uităm uh, la nivel uh, european uh, merită sprijinit acest act uh, delegat. Dacă aș, poate din perspectivă germană ar fi lucrurile diferite. Mulțumesc, domnul Wim van de Kamp. Voorzitter, dank u zeer. Ik moet u zeggen, ik ben het... Mulțumesc, domnule președinte. Sincer, pot fi de acord cu doamna raportor. Însă, detaliile contează. Iar aici există unele diferențe la detalii. În primul rând, sunt de acord cu Ghezine și mulțumesc Comisiei pentru aceste informații explicate clar despre ce e vorba și uh, la ce trebuie să fim atenți, mai mult sau mai puțin. Dar, doamnă președinte, este un document care nu este oficial. Ce fel de statut juridic are un astfel de document neoficial? La pagina 7 e prevăzut că evoluția 5G în cazul în care că, că e posibil ca piața 5G să fie afectată, mm, dar Comisia spune nu, nu, nu, va fi pozitiv pentru 5G. O primă întrebare către Comisia Europeană și doamna Depre. Care este statutul juridic al acestui document neoficial? Putem să uh, facem referire la acest document și în viitor, pentru că asta este important și pentru evoluția industriei. Poate am înțeles eu greșit lucrurile. Mă uit la colegul Koch. Mie toată povestea asta cu cei mi se pare ceva mult mai uh, general. Nu e vorba numai de siguranța rutieră, e vorba și de dezvoltarea mașinilor autonome și toate efectele ce pot apărea asupra altor domenii. Comisia spune că CITS e pentru uh, siguranța rutieră și că avem nevoie de tehnologia necesară pentru asta, de conectare, dar consecințele vor fi mult mai extinse și cu asta revin la întrebarea mea cea mai importantă. Care e în ce se întâmplă cu procedura în cadrul uh, articolului 33? Doamna Meissner a vorbit despre asta, doamna Depre a vorbit despre asta, vor exista și în viitor noi tehnologii. Însă, modul în care Comisia Europeană acționează aici și calendarul nu este stabilit nicăieri. Eu sunt de altă părere față de doamna Meissner. Cum putem să reacționăm acum rapid și adecvat? spuneți că și apoi în șase luni să, aplic, să utilizăm noi tehnologii în ceea ce privește problemele de compatibilitate și interoperabilitate. Deze aanpak is niet. Iar la final, doamnă președinte, mi se pare ciudat că Comisia spune că nu avem o abordare neutră din punct de vedere al tehnologiei, pentru că avem o singură tehnologie și de aceea Uh, decidem să alegem, să alegem uh, tehnologia Wi-Fi, dar când se va putea folosi 5G? Care e procedura pentru a include 5G uh, în acest document? Am primit un document de la UIDP, Asociația Europeană a Uh, transportatorilor din traficul uh, urban. Întrebarea mea către comisie este cum vom folosi această tehnologie? Și de ce această decizie unilaterală de a alege tehnologia Wi-Fi? Aș vrea să știu mai mult și despre articolul 33. Mulțumesc, domnule Ertug, aveți cuvântul. Mulțumesc și din partea mea, în numele grupului uh, socialiștilor. Mulțumesc, deci, Comisiei uh, Europene. În principiu, aș vrea să spun un lucru. Și din punctul meu de vedere, rigurozitatea trebuie să fie mai importantă decât rapiditatea. Mai ales că am văzut uh, că a mai existat un, un accident în Statele Unite o uh, săptămâna trecută și asta ne arată că în Uniunea Europeană o luăm pe calea cea bună, să aducem pe șosea numai tehnologiile deja uh, care și-au dovedit efectele, nu să facem din șosele locuri de testare. Dar în rest sunt de acord cu ce, cele spuse de doamna Meissner. Încă nu pot uh, evalua acest document uh, neoficial, însă ce am citit eu în el îmi arată că se face o, o diferență, și e bine așa, între short range și long range. Deci tehnologia existentă actual și care este deja folosită și poate fi folosită și uh, dincolo de etapa de testare. Și cred că nu numai industria așteaptă asta, ci la nivel mondial ne aflăm într-o situație de concurență cu alte regiuni ale lumii. Și în acest context, cred că poate fi logic să folosim ce avem și să nu amânăm sau să nu încetinim uh, în mod artificial procesul. Însă, pe de altă parte, din punctul meu de vedere, trebuie să fie posibil să se creeze această compatibilitate, deci această neutralitate tehnologică atunci când uh, vom avea o tehnologie precum 5D, 5G, uh, scuzați. Uh, și trebuie să existe și o compatibilitate retroactivă, deci să poată fi uh, echipate și autovehicule, mașini și camioane care nu aveau această tehnologie la construcție. Pentru că, până la urmă, ce e important este ca utilizarea acestor tehnologii pe șosea să și funcționeze. N-aș vrea să avem o situație amestecată în care să existe uh, autovehicule care să nu fie compatibile și care să fie să se bazeze numai pe mm, controlul șoferilor și uh, noi tehnologii care să fie la, puse la dispoziție numai în vechile uh, autovehicule. Cred că e bună abordarea de a face primi pași și să folosim tehnologia pe care o avem. Pot să-mi închipui că pe termen scurt uh, ar trebui să fie posibil ca pe uh, uh, autostradă să fie posibilă, să fie posibil condusul semi-automat. În Germania de 2 ani există o etapă de testare pe diferite autostrăzi. Din punctul meu de vedere funcționează foarte bine și cred că se poate învăța din asta. În rest, um, aștept cu nerăbdare următoarea dezbatere când uh, vom fi putut citi uh, în detaliu acest uh, Uh, document al Comisiei Europene. Însă cred că acum trebuie să facem ce putem pentru a nu încetini în mod inutil lucrurile. Încă o dată mulțumesc uh, Comisiei pentru cele prezentate până acum. Mulțumim, domnul Riche. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezentare și pentru documentele trimise. Când am aflat prima dată despre acest act delegat, am fost destul de surprins și am m-am întrebat dacă nu se ascundeau în spatele acestei propuneri anumite lucruri. M-am consultat uh, și eu cu diferite părți interesate, inclusiv cu comisia și sunt foarte rezervat. Am o obiecție atât de formă cât și de fond. Bineînțeles, obiectivul siguranței rutiere nu este pus sub semnul întrebării. Cu toții ne dorim să îmbunătățim siguranța și să folosim toate tehnologiile necesare pentru asta. Însă îmi uh, pun câteva întrebări de formă, în primul rând. Întâi, directiva ITS privind sistemele de transport inteligente o modificat printr-un act delegat și ați spus chiar și noastră că e nevoie de mult mai multe astfel de acte delegate cu timpul. Între, între, însă între 2010 și 2019 lumea s-a schimbat complet și prima mea întrebare este oare nu ar putea să reformăm directiva pentru că nu mai suntem în aceeași lume, nici în ceea ce privește serviciile, nici în ceea ce privește tehnologia. Și mă tem că o succesiune de uh, acte delegate nu este modul potrivit uh, pentru a face uh, aceste modificări. O a doua observație este că, uh, în continuare, în ceea ce privește forma, uh, mă surprinde uh, modul în care acționați. A spus că veți veni cu un act delegat pe 13 martie, dar este cu mai puțin de o lună înainte de închiderea ostilităților la Parlamentul European, în ceea ce privește posibilitatea de a ne gândi și a dezbate Ehm, este puternic limitată. Avem, am senzația că această măsură, acest act uh, este prezentat când Parlamentul tocmai se evaporă și este o măsură sau este un act uh, cu consecințe puternice. Oare este momentul potrivit și este forma potrivită, având în vedere că directiva care ar fi uh, Uh, modificată prin acest uh, act delegat uh, este și ea cam expirată? Domnul Ertug a spus cei care a vorbit despre asta, cei care ce este cel mai important pentru aceste acte delegate este neutralitatea tehnologică. Și noastră spuneți de la bun început, nu avem așa ceva. Și mă deranjează acest lucru pentru că uh, e un pas important. Nu e vorba de faptul că am putea inițial să alegem uh, tehnologia Wi-Fi și apoi am putea progresa către altceva. Nu, se va stabili o orientare, pentru că nu există interoperabilitate ascendentă cu 5G. Deci tot uh, ce s-a făcut, se va fi făcut în domeniul Wi-Fi nu se va putea aplica în 5G. Deci se alege o tehnologie față de alta. Și asta mă surprinde cu atât mai mult cu cât n-am văzut uh, studii cost-beneficiu sau studii de impact. Iar uh, impactul din punct de vedere al costurilor trebuie să fie um, destul de puternic. Deci aș vrea să știu care este impactul asupra utilizărilor și utilizatorilor și tehnologiei. Dumneavoastră spuneți, bun, această tehnologie are avantajul că e gata și poate fi folosită. Însă eu nu am senzația că este utilizată uh, în... Ca, uh, este tehnologia aleasă de statele membre, de exemplu, în domeniul siguranței rutiere. Uh, și ne spun asta și statele membre și industria. Deci, uh, când ne uităm în fiecare țară și la fiecare tehnologie, alegerea acestei tehnologii nu mai e la fel de evidentă. Dacă performanțele sunt aceleași. Nu! Vedem short range, tehnologia Wi-Fi și pentru uh, long range se rămâne pe 3G, 4G. Deci uh, coexistă două uh, soluții care sunt diferite și în ceea ce privește infrastructură. În ceea ce privește competitivitatea, nu e sigur că ne vom menține lideri. China nu a făcut deloc aceeași alegere și merită ținut cont de asta. Și, și mai interesant, în Statele Unite s-a Uh, dus o discuție în același sens care uh, mergea puternic înspre 5G direct. Mm, tehnologia Wi-Fi n-a fost complet uh, eliminată, dar nu a fost luată în considerare atât de puternic. Deci ne putem pune multe întrebări. Neutralitatea tehnologică care lipsește, interesele respective ale tuturor nu sunt foarte clare și, uh, bun, nu mai continuu, mă opresc aici, dar toată lumea insistă asupra nevoii de a uh, dezvolta și folosi 5G în Europa. Și mi se pare că va avea loc o accelerare în următoarele luni și ani iar alegerea Wi-Fi nu va fi un semn de descurajare pentru 5G? Bineînțeles că da. Avem o parte din domeniul de aplicare care este eliminat. Dacă, fac, dacă aleg 5G numai pentru comunicări telefonice sau pentru comunicare, um, nu este același lucru ca dacă folosesc această tehnologie în acest domeniu. Deci mi se pare că avem multe motive care ne dau, multe lucruri care ne dau de, gând, de gândit. Este o decizie pripită uh, care nu urmează lin, sau procedurile uh, obișnuite ale comisiei. Și nu consider că am fost convins că trebuie făcută această alegere atât de repede. Mulțumim, domnule Riche. Doream și eu să intervin în numele verzilor. Nu vreau să reiau aici tot ce s-a spus, dar privitor la procedură, vreau să întreb Comisia de ce nu a venit aici să vorbească cu noi acum un an, când a început totul. Întrebarea, practică care se pune e tocmai asta – E foarte bine să vorbim astăzi, însă din punct de vedere reglementar și din punct de vedere al procedurii este un pic cam târziu. Spun asta pentru că avem în același timp uh, și cele două luni reglementare în care avem drept de examinare al actelor delegate. Și aici fie ajungem la o excepție nouă, fie nu respectăm pur și simplu regula. Iar eu, în calitate de președintă, pot să vă spun că va trebui să abordăm această chestiune procedurală destul de repede. Un al doilea comentariu. Sunt de acord cu domnul Riche, de altfel multe comentarii pe care dânsul le-a făcut uh, cred că sunt pertinente dar o anumită temă cred că ar trebui prezentată aici. În document, documentul pe care ni l-ați trimis vinerea trecută, ne spuneți că tehnologia ITS 5G există deja în Europa. Asta este scris negru pe alb în acest document. Și eu aș vrea să știu, există în Europa, dar puteți să ne spuneți unde anume cine o folosește această tehnologie și care sunt rezultatele. Și am să mă opresc aici. Domnule Cor, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Ultima dată când, am fost când s-a discutat acest subiect nu am putut fi prezent, însă am auzit că s-a vorbit destul de des despre neutralitatea tehnologică, la fel ca astăzi. Acest argument al uh, neutralității tehnologice mi se pare unul foarte corect. Bineînțeles că neutralitatea tehnologică pentru noi, ca politicieni, e foarte importantă. Dar știți ce e la fel de important? Să nu împiedicăm sau amânăm introducerea unor proiecte pentru simplul fapt că așteptăm uh, întotdeauna ultimele tehnologii. E vorba de a permite comunicarea între vehicule și între uh, vehicule și infrastructură. Această comunicare are posibilitatea de a îmbunătăți siguranța rutieră, mai ales uh, că este importantă și pentru condusul autonom sau semi-autonom nu cred că trebuie să punem bețe în roate. Cred că mai, departe, mai degrabă trebuie să stabilim criterii pentru interoperabilitatea și uh, compatibilitatea retroactivă a sistemelor. Noile generații trebuie să poată comunica cu vechile generații. Fiecare sistem trebuie să poată discuta cu, sau comunica cu un alt sistem dintr-un alt autovehicul din altă țară sau atunci când conduce în altă țară. La ce ne ajută ultimele tehnologii dacă sunt uh, disponibile numai în câteva autovehicule și ele nu pot comunica cu celelalte? Nimic uh, nu, ne ajut, nu ne aduce. Comisia ne-a arătat aceste măsuri care pot îmbunătăți siguranța rutieră. Să nu așteptăm. În fiecare an în Uniunea Europeană mor 25.000 uh, de oameni în trafic. De, la ei trebuie să ne gândim uh, când luăm această decizie. Domnul Van Miltenburg. Uh, Mulțumesc foarte mult. Domnule Cor, într-adevăr trebuie să accelerăm procesul atunci când uh, am primit acest non-paper de la comisie. Practic, încă din 2016 se vorbea despre acest uh, sistem și strategia a fost prezentată în 2016, deci să nu ne facem ca și cum ar fi prima oară când dezbatem această temă și ar trebui acum să revizuim totul. Știm că mandatul nostru se termină peste două luni, dar tema aceasta o discutăm de mult timp. Este esențial să salvăm vieți omenești, este însă la fel de important ca companiile noastre să supraviețuiască și să promovăm investițiile, pentru că dacă ținem cont de articolul 33, se arată că Comisia poate introduce noi uh, specificații sau noi cerințe uh, pentru aceste noi tehnologii. Cred de aceea că este important să nu ne oprim doar la conceptul de neutralitate tehnologică, să vedem ce este sigur, ce este benefic pentru companii, așa cum s-a văzut uh, foarte clar în prezentarea făcută de Comisia Europeană, pentru că până la urmă e vorba aici de siguranță rutieră, de o eficiență mai mare pentru fluxul actual al traficului rutier. Dacă în plus, doamna președintă, dumneavoastră vorbiți și despre acest argument al reducerilor de emisii de dioxid de carbon, cred că nu avem niciun motiv de a obstaculiza și mai mult această propunere a Comisiei și să amânăm adoptarea actului delegat. Cer deci Comisiei Europene ca acest calendar care a fost prezentat în documentul non-paper să uh, fie pus în aplicare, să se trimită documentul la Parlament și după aceea la Consiliu și să sperăm că colegii noștri vor fi destul de înțelepți să reacționeze foarte rapid pentru ca totul să intre în vigoare cât mai repede cu putință. Și în felul acesta Europa să facă un pas înainte în ceea ce privește competitivitatea sa la nivel global. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Van Miltenburg. Doamna Pre. Nu, doamna Vircunen, îmi pare rău că nu vă văzusem mai înainte, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Câteva comentarii legate de neutralitatea tehnologică care a fost deja menționată de mai multe ori. Așa cum spunea și domnul uh, Miltenburg și uh, comisia spunea că există această neutralitate și de actul delegat cred că ar trebui să fie în conformitate cu strategia pe care am construit-o. Ar trebui deci să includă acest flux de comunicare încă de la început. Comisia spune acum însă că acest act nu este neutru din punct de vedere tehnologic și dacă vedem textul actual, doar comunicarea ITS 5G este considerată în acest fel și face ca multe alte tehnologii să rămână în afară. De altfel și multe uh, tehnologii sau servicii ITS uh, rămân în afară. 3G, 4G și altele. Cred de aceea că ar trebui să ne menținem poziția, așa cum am spus în strategia europeană ITS, că ar trebui să fie neutră din punct de vedere tehnologic. Este foarte important să includem tot acest mix de comunicări hibride încă de la început dar sunt conștientă de faptul că punctele de vedere pot fi împărțite. Mulțumesc, doamna Depre. Vă dau cuvântul pentru a răspunde la toate aceste întrebări și comentarii. Mulțumesc! Da, vorbim despre această directivă ITS. Mă întrebați dacă este un act perimat. Nu, și pot să vă spun că am uh, elaborat măsuri în această directivă. La început trebuia să găsim o soluție, uh, dar niciodată n-am văzut o legislație care să facă față oricărui neprevăzut și vreau să insist asupra acestui lucru pentru că am vorbit de accesul la date înaintea altora. Avem acum un sistem național care este funcțional, cu multe date care intră în acest cadru, multe startup-uri și mulți uh, furnizori de trafic, de navigație, de hărți uh, digitale și așa mai departe, care utilizează acest sistem și asta încă din 2010. Deci, asta înseamnă că am analizat și problema transporturilor și multe altele și acesta a fost actul cel mai uh, inteligent, să spun așa, pe care l-am făcut vreodată și nu știu dacă Parlamentul chiar a ținut cont de el, pentru că noi am avut o viziune strategică de viitor și, grație Consiliului și Parlamentului, am reușit să asigurăm această interacțiune cu alte modalități de transport. Vreau să revin la un punct, pentru că am văzut că se vorbește aici de această interacțiune ITS și 5G. Vedem încă o dată din prezentare slide-ul pe care l-am prezentat înainte și am să îi spun și doamnei Vircunen. De fapt, nu ne limităm aici doar la soluții Wi-Fi. Din potrivă, și aș putea să vă explic de ce tocmai acum. Pentru că am fi putut avea o legislație la un moment dat fără să ținem cont de ce s-ar putea întâmpla sau cum s-ar putea întâmpla în statele membre. Însă, de data aceasta, am încercat să fim un pic mai șmecheri și să încercăm să utilizăm uh, uh, facilitatea de conectare a Europei, să avem mai multe sisteme pilot în statele membre, care au devenit din ce în ce mai mare, șapte state membre cu locații diferite. Mai multe state membre au dezvoltat uh, soluții cu tehnologii variate dar la momentul acesta nu am reușit să finalizăm uh, procesul de armonizare pentru 3G și 4G. Însă, uh, următorul, următoarea modificare a actului delegat va fi tocmai aceasta pentru a acoperi cele două tehnologii. Și colegii din statele membre lucrează în mod foarte activ cu industria și este totul pregătit, așa cum am văzut și în tabelul nostru. Deci este prevăzut totul. În ceea ce privește 5G, 5G. Și aceasta este o parte importantă a discursului nostru. Ne întoarcem la planul de acțiune pentru 5G și la momentul acela am stabilit o complementaritate între diversele tehnologii existente și am investit milioane în 5G pentru a putea, la un moment dat, să integrăm aceste noi um, elemente tehnologice și să oferim și mai multe soluții. Bineînțeles că ne dorim așa ceva și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Poate că va fi mai dificil însă, pentru că avem uh, aparate care nu au 5G și dispozitivele de astăzi ar trebui să fie pregătite pentru ce ne așteaptă pe viitor. Dacă așa s-ar fi întâmplat în trecut, probabil că am fi avut mulți clienți care cer, ar fi cerut servicii și soluții care nu sunt disponibile. Are sens să mai așteptăm sau ajungem la sfârșitul procesului? Din păcate, într-adevăr, ne apropiem de sfârșitul uh, celei de-a patra etape a acestui proces, dar de patru ani de zile lucrăm la această temă. Și în loc să venim imediat cu un act delegat, am încercat să oferim mai multă vizibilitate pentru un document al Comisiei pentru strategia europeană la sfârșitul anului 2016. Și dumneavoastră v-ați pronunțat pe acest document. Am dezbătut deja aceste chestiuni, nu cu mult timp în urmă. Vom avea oare aceleași servicii și cu 5G? Poate nu, poate vom avea servicii mai bune și credeți că asta e o problemă? Nu! Tocmai asta este și dorința noastră, aceea de a le integra. Însă vom vedea ce se va întâmpla cu compatibilitatea ulterioară. Însă asta nu înseamnă și de fapt vreau să precizez aici că nu dorim să ne limităm doar la o singură tehnologie. Deci n-ar trebui să fie văzută această abordare ca și cum nu ne-ar interesa alte tehnologii sau ca și cum am alege uh, să um, existe o concurență între diversele tehnologii. Pe de altă parte, prin acest uh, act delegat nu abordăm problema spectrului, pentru că nu este partea mandatului nostru. Încercăm să vedem cum putem asigura accesul la spectru pentru toată lumea și toate acestea nu vor avea de suferit de pe urma uh, regulamentului ISA. Acum, în ceea ce privește articolul 33, și aici suntem deschiși față de alte tehnologii. Ne pregătim pentru a putea integra uh, noi elemente cât mai repede cu putință, dar e nevoie și de o analiză pertinentă, de o dezbatere pertinentă și asta depinde de grupul de experți și dumneavoastră ne-ați cerut deja să avem o atitudine uh, deschisă față de ce poate apăra. Pe de altă parte, întrebarea s-a pus unde uh, există această tehnologie și pot să vă spun că există în multe state membre. Prin mecanismul de conectare Europei am încercat să punem accentul pe ce se întâmplă în statele membre pentru ca această tehnologie să uh, existe în mod armonizat. Deci s-au făcut multe lucruri și multe din specificațiile tehnice pe care le vedeți aici nu se referă doar la rezultatele noastre. Ele au fost făcute alături de experții care conduc aceste proiecte pilot. 16 state membre, practic, au intervenit. Și vă spun asta pentru că momentul la care am ajuns la această regulă de armonizare, practic se va ajunge la o ă, implementare masivă a acestei tehnologii. Și puteți să mă credeți că există um, o bază foarte clară și serioasă pentru această abordare a noastră. Președinte, Doamna pre, nu știu dacă nu, nu puteți numi direct statele unde există deja această tehnologie. Da, lucrăm cu uh, Germania. Da, colegul meu poate să precizeze. De fapt, tot vestul, nordul și sudul Europei fac parte din această platformă toate aceste state membre, 16 dintre ele și încă 5 țări care participă uh, în această platformă. Deci, Regatul Unit, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Slovenia, Austria, Elveția este asociată și a Republica Cehă, Germania, Olanda, Belgia, Ungaria, Danemarca, Suedia, Finlanda, Noua Zeelandă este asociată, atunci spuneți-ne cine nu a intrat în această platformă, va fi mai rapid. Da, în special în estul Europei mai avem câteva state membre care se pregătesc acum să intre. Și ultima întrebare pe care a spus-o legată de non-paper. V-am trimis documentul cât mai repede cu putință, însă nu e, într-adevăr, nu e o comunicare a comisiei. Încă o săptămână și actul delegat va fi în sfârșit gata și îl veți vedea transmis în mod oficial Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Depre. În ceea ce privește calendarul, ne confirmați că putem avea actul delegat până pe 13 martie. Așa este? Sigur? Mulțumesc. Doamna Meisner, vă rog. Ja, ich werde es auch versuchen, kurz zu machen. Ähm, Mulțumesc. Și eu pe scurt. Cred că în urmă cu 10 ani nimeni nu și-ar fi putut închipui că, vorbim, că vom vorbi despre astăzi, vom vorbi astăzi despre ceva care poate îmbunătăți atât de mult siguranța rutieră. Acum 10 ani Aș fi spus și eu că e science fiction, dar acum, iată, avem acest sistem. În ceea ce privește neutralitatea tehnologică, eu sunt pentru ea atâta timp cât avem diferite uh, tehnologii. În ceea ce privește decarbonizarea, avem diferite uh, sisteme, toate există și trebuie să poată fi utilizate. Însă când avem numai o singură tehnologie care poate fi utilizată, nu putem să solicităm neutralitatea atâta timp cât avem numai una singură. Cred că cel mai important este să progresăm și să ne asigurăm că mai târziu vom putea integra 5G și eu sunt convinsă că se va putea face acest lucru. Am spus-o de la început, că ne gândim cât de mult se accelerează progresul tehnologic, mi se pare imposibil să nu fie uh, cazul. Ismail a spus că nu vrea o situație amestecată, mixtă. Același lucru este... Um, asta mi-aș dori pentru viitor, ca toate autovehiculele să poată uh, vorbi între ele, să poată comunica. Eu nu cred că uh, se va întâmpla asta, pentru că cred că sunt mulți care sunt foarte sceptici în ceea ce privește transmiterea datelor lor Um, și cred că nu trebuie să obligi pe cineva să, ia o, să cumpere o mașină care să uh, transmită neapărat aceste date. Uh, tocmai de aceea nu cred că vom avea întotdeauna că vom avea vreodată toate autovehiculele la fel. Uh, și da, sunt pentru neutralitatea tehnologică, dar acum mi se pare că uh, nu avem decât o alegere. Comisia, în orice caz, ne-a ținut la uh, curent uh, și sper că și dacă mai avem numai o lună de timp vom putea ajunge la un rezultat. Mulțumesc foarte mult, domnul Van de Camp, foarte rapid. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Ar trebui să fim foarte atenți să nu uh, cumva să uh, ajungem aici la o abordare doar de tip doctrinar, pentru că Comisia de multe ori este susținută și pe hârtie, în teorie, totul merge foarte bine în legătură cu această nouă tehnologie și toată lumea vorbește astăzi despre 5G, dar eu am întrebat mai înainte dacă articolul 33 se poate adapta pentru ca toată lumea să știe foarte sigur cât de rapid vom ajunge la anumite metode, în ce grupuri de experți și ce reguli vom avea pentru introducerea acestor noi tehnologii. Și nu mi s-a răspuns încă la întrebare. Est-ce on peut répondre à cette question? Comisia ar putea răspunde la această întrebare, vă rog. Într-adevăr, așa cum am spus înainte, voi reitera același lucru. Comisia este convinsă că 5G are un rol important și susținem această tehnologie, însă nu putem uh, prevedea ce se va întâmpla pe viitor și nu putem spune cu siguranță când va fi disponibilă. Un lucru uh, pe care uh, îl putem spune este pentru ce servicii va fi folosită. Uh, și atunci când în actul delegat vom spune că putem primi uh, dosare de la cei care doresc să introducă schimbări în legislație, Comisia va analiza aceste cereri uh, fără niciun fel de întârziere și asta vom și face, dar nu știm ce fel de dosare sau cereri vom primi și nici când le vom primi. Însă ceea ce putem face și am și făcut-o este să spunem că le vom analiza aceste cereri fără nicio întârziere. În al doilea rând, Într-un termen maxim de două luni vom prezenta aceste dosare, aceste cereri, în fața unui grup de experți. Și așa cum am clarificat, aceste uh, grupuri de experți vor include toți actorii pertinenți uh, pe partea sectorului public și privat. Vom începe dezbaterile și în plus, un lucru pe care nu l-ați văzut până acum, încercăm să introducem și un termen pentru o analiză inițială, care să se facă cât mai repede cu putință însă nu putem trage concluziile astăzi în legătură cu decizia pe care o vom lua pe viitor, pentru că nu știm despre ce va fi vorba. Și, în sfârșit, aș vrea să vă mai spun că există și un argument de natură juridică aici, pentru că Comisia are dreptul de inițiativă și nu putem prezice dinainte deciziile noastre dacă nici măcar nu știm despre ce vom decide. Ceea ce putem face însă, și ne-am luat angajamentul să o facem, este să avem o atitudine deschisă. Am spus-o de nenumărate ori, uh, noi considerăm că această tehnologie va veni și va avea un rol important și atunci când va apărea, o vom analiza fără întârziere. Iată ce putem promite astăzi și ce putem face astăzi. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru aceste precizări. Vă mulțumesc că ați venit astăzi aici. E vorba de decizii care meritau să fie clarificate și aș vrea să-i rog pe deputați să rămână în sală și fără mai pierde timp, vreau să vă anunț că vom continua ședința cu ușile închise și toți cei care uh, nu au dreptul să rămână la această ședință în camera, v-aș ruga să părăsiți sala.